Mes chers collègues, bonjour. Bună ziua, stimați colegi! Sper că ați petrecut un weekend plăcut și că v-am lipsit. Adoptarea ordinea de zi. Dacă nu există niciun fel de observație, am putea adopta ordinea de zi. Domnul Vin Van de Camp, vă rog să luați loc, vă rog. Vă rog încetați să vorbiți între dumneavoastră, am început ședința. Da, vă rog, vă așteptăm, domnule Vim Van de Camp. Procesul verbal al întâlnirii din 3 decembrie l-ați primit. Dacă nu există observații, putem să îl adoptăm. Și trecem la o comunicare din partea președintei. Vă mulțumesc. Aș vrea să vă anunț că deciziile luate în cadrul ședinței coordonatorilor din 10 ianuarie uh, sunt cunoscute pentru că au fost distribuite copii. Dacă până la orele 18.30 nu există obiecții, le considerăm adoptate. De asemenea, aș dori să vă amintesc că um, în clipa de față suntem sub presiunea timpului. De aceea am decis în unanimitate în ședința coordonatorilor să le trecem în cadrul uh, procedurii simplificate conform uh, articolului 50 uh, în ce privește discuțiile referitoare la Brexit în cadrul negocierilor. Va trebui să începem negocieri cu Consiliul cât mai repede, cu putință, pentru ca cele trei texte să fie publicate la timp în monitorul oficial, ca să nu mai existe niciun fel de incertitudini juridice. Din acest motiv, raportorul va prezenta amendamentele miercuri 23 ianuarie, deci peste două zile. Asta înseamnă că grupurile politice și raportorii din umbră vor trebui să avanseze propriile opinii cât mai repede raportorului, pentru ca raportorul să poată să respecte articolul 50 din regulamentul de ordine interioară și să țină seama de aceste opinii. Acum vom trece la un subiect foarte serios și care ne preocupă foarte mult. Și mă bucur că domnul Svoboda este prezent astăzi în mijlocul nostru și doamna Atala, pentru că trecem la propunerea de, direct, de directivă care uh, prevede renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Voi da cuvântul imediat raportorului și după aceea raportorilor din umbră și altor uh, parlamentari care doresc să se implice în dezbatere, iar după aceea voi da cuvântul Comisiei Europene. Termenul limită de depunere a amendamentelor înainte de 28 ianuarie la ora prânzului. Iar acum voi da cuvântul imediat raportorului nostru, care este, doamna Ulfscock, nu este prezentă, doamna Edghi o înlocuiește, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Nici deci nu știu dacă mă înțelegeți. Poate că e bine să vă folosiți de căști. Așa cum uh, a spus președinta, doamna Ulfskog își cere scuze că nu poate să participe uh, pentru a prezenta propriul raport. Dar având în vedere situația uh, actuală, actuală politică din uh, Suedia, care uh, acum au existat activități guvernamentale intense, a trebuit să participe la ele. Raportoarea uh, este de acord cu renunțarea la aceste schimbări sezoniere ale orei și spune că de fapt nu există uh, argumente care să justifice această schimbare, pentru că s-a constatat că nu pot fi făcute economii uh, în ce privește consumul uh, de energie. În schimb, foarte mulți oameni s-au plâns de faptul că au suferit în urma schimbării orei. Pe de altă parte, este nevoie de o activitate coordonată, e nevoie pentru piața internă, pentru transport, deci, ă, ă, pentru piața internă și sectorul transportului este nevoie de o pregătire. De aceea trebuie să existe o perioadă mai lungă ă, care să permită o predictibilitate să nu existe consumatori, mai ales din sectorul transportului, care să aibă de suferit, pentru că 13.000 de zboruri decolează sau aterizează pe aeroporturile europene. Deci um, este important pentru acest sector al traficului uh, aerian să existe o coordonare dar nu este singurul sector care are de suferit chiar dacă domeniul aviației necesită cel mai mult timp pentru pregătirea pentru această schimbare. Uh, raportoarea solicită 18 luni pentru o pregătire adecvată până la momentul uh, renunțării, pentru că trebuie schimbate anumite standarde și ca atare cu 18 luni în avans uh, anumite sectoare trebuie să cunoască schimbările care se uh, propun. Și uh, Există o propunere făcută de către comisie uh, de 18 luni. Raportoarea spune că ar fi poate o perioadă de 2 ani mai potrivită uh, de amânare a aplicării acestei propuneri. Deci, uh, oricum, uh, ar fi important ca această directivă să fie adoptată anul acesta și să fie construite niște rețele care să coordoneze demersurile la nivelul statelor membre în acest sens pentru că este nevoie de uh, stabilirea unor standarde de timp pentru ca armonizarea, coordonarea să se realizeze într-o variantă adecvată între statele europene. Raportoarea dorește să mulțumească tuturor raportorilor din umbră pentru foarte bună cooperare. Mulțumesc foarte mult. Domnule Svoboda, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de raport pe care îl salut. Ceea ce s-a uh, spus uh, îmi uh, place foarte mult, mă pot identifica cu aceste afirmații pentru că eu nu sunt doar raportor din umbră, dar sunt și raportor pentru Comisia Jurii în legătură cu acest subiect. De aceea pot să spun că voi înainta amendamente pentru că sunt de părere că motivul principal al acestei inițiative a Parlamentului European uh, este uh, de starea de sănătate a cetățenilor. Transportul este foarte important, dar pe noi ne interesează de fapt uh, și aspectele de sănătate Ehm, vă sunt recunoscător că ați organizat eh, atelierul care se va derula astăzi în comisia aceasta și am uh, răsfoit și documentele și constat că tocmai aspectele de sănătate uh, constituie într-adevăr uh, principalul motiv pentru a solicita renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. În acest sens voi redacta și propunerile mele de amendament și ele se vor baza pe protecția sănătății. Iar în ce privește uh, uh, momentul uh, aplicării acestei renunțări, sigur că va fi nevoie de o abordare armonizată în uh, Europa. Mulțumesc. Următoarea intervenție, domnul Zatoschi. Doamnă președintă, mulțumesc și eu doamnei Ulfskog pentru propunerea de raport. Suntem mulțumiți de schimbările care sunt propuse față de eh, propunerea Comisiei. Grupul ECR este de părere că doi ani eh, de tranziție eh, sunt necesari astfel încât toată lumea să dispună de timpul necesar pentru a se pregăti. Noi suntem de acord cu această, o sugest- cu această sugestie a raportoarei. Dar eu cred că și Comisia ar trebui să coordoneze până la urmă deciziile luate de către statele membre uh, în ce privește uh, opțiunea fiecărui stat. Va trebui să fim informați din timp, publicul uh, larg va trebui să fie informat în legătură cu negocierile dintre Comisie și statele membre. Pentru că din păcate, nu există o analiză legată de impactul acestei decizii. Părerea mea este că la nivelul Comisiei nu s-a acționat suficient din acest punct de vedere și cred că va trebui să uh, facă acest lucru cât mai curând cu putință. Mulțumesc foarte mult, domnule Zlotovski. președintă. Doamna Bilbao Barandica, mulțumesc, bun venit tuturor. Bună ziua tuturor. E prima reuniune de comisie și ne dăm seama că această propunere mm, merge mână în mână cu o inițiativă cetățenească. La consultare au participat vreo 70 de persoane din diferite state membre, și suntem acum în uh, poziția de a analiza munca raportoarei noastre. Îi mulțumesc foarte mult pentru eforturi. Sunt cel puțin două comentarii pe care doresc să le fac, fiind dat că este prima dată când dezbatem uh, acest subiect. Mai întâi, pe măsură ce înlăturăm schimbarea sezonieră a orei, este important să existe coordonare în Europa, în așa fel încât să nu apară dificultăți nenecesare și n-am vrea să avem consecințe nedorite, mai ales, de exemplu, în sectorul transportului. Și de acest sector ține munca comisiei noastre. Apoi, fiecare stat membru va hotărâ în ce uh, zonă orară să se situeze. Doresc de asemenea să subliniez că sunt câteva subiecte care nu sunt foarte clare. Mi-aș, do- mi fi dorit, de fapt, să fie mai clare. Oricum, nu sunt uh, în de acord cu raportoarea, de exemplu, în ceea ce privește rolul comisiei. Schimbările pe care le propune par să țină mai mult de statele membre și, în plus, față de asta, mi-aș fi dorit să avem mai mult timp la dispoziție ca să depunem amendamente. Toate aceste lucruri trebuie întreprinse împreună. De aceea mi-aș dori ca împreună să găsim un calendar, o dată, uh, în așa fel încât să avem mai mult timp ca să evaluăm toate consecințele, consecințele acestor modificări propuse, în așa fel încât să se ofere mai multă siguranță diferitelor sectoare implicate. În plus, ar fi consolidată încrederea cetățenilor. Cetățenii vor fi mai bine informați, vor ști ce vine asupra lor, de aceea consider că este foarte important să existe coordonarea tuturor acestor activități între statele membre. Pentru asta se va impune un efort mai mare, dar din păcate deocamdată lucrurile stau altfel, par să existe diferențe de opinie. Mi se pare că Consiliul nu prea-și dorește să facă progrese cu acest dosar, chit că ar fi fost de dorit să avem deja o poziție comună a Consiliului, așa fel încât să putem progresa sau măcar să existe un diagnostic cu privire la diferențele de opinie între statele membre. Pentru că dacă nu, e ca și la pachetul pentru mobilitate. Tot stăm și așteptăm și în cele din urmă Consiliul ia o decizie, dar cam târziu. E una mi-aș dori ca cel târziu în următoarele săptămâni să putem progresa pe marginea acestui raport, dar pentru asta avem nevoie de opoziția Consiliului. Nu știu, Comisia eu are în măsură să ne spună ce uh, se întâmplă sau dacă nu cumva trebuie amânat totul pentru următoarea legislatură. Mulțumim, domnul uh, Lalunde are cuvântul. Uh, we... Mulțumesc foarte mult. Noi, Verzi, salutăm propunerea raportorului în ceea ce privește înlăturarea uh, orei sezoniere, ar fi, mai ales pentru că ar fi cu un impact benefic pentru sectorul de transport. Uh, toată lumea ar beneficia uh, de pe urma armonizării orei. Aceste beneficii însă pot fi obținute doar dacă există o coordonare a ajustării orei între statele membre. Ne îngrijorează, deci, acest ultim aspect. Ne îngrijorează faptul că s-ar putea crea o situație fragmentară cu decizii individuale ale statelor membre și chiar dacă Comisia are un mandat de coordonare și va negocia între statele membre, nu este cu garanția că nu uh, va apărea o fragmentare a uh, zonelor uh, temporale. Și trebuie să vedem cu ce costuri, desigur. Așa că, E adevărat, mereu s-a dorit armonizare, prin urmare cer ca raportoarea să meargă în această direcție a armonizării între statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Dalunde, domnul Vim Van de Camp. Mulțumesc, doamnă președinte! Sunt coordonator și am urmărit îndeaproape acest uh, proces. De fapt, l-am însoțit în ultimele luni, așa cum am știut eu mai bine și sunt foarte mulțumit uh, de domnul Săvopota, raportorul nostru din umbră și asistenții domniei sale. Personal însă, nu înțeleg despre ce-i vorba. Eu, unul, sunt pentru a menține sistemul curent. Mă uit, de exemplu, la asociațiile sportive din țările de jos ele Uh, pentru el contează foarte mult timpul de vară, pentru că pot să-l folosească pentru a face sport și la fel uh, și în ceea ce privește faptul că putem profita mai bine de serile lungi de vară. Și atunci lansez următoarea întrebare. Fără doar și poate, sunt uh, oameni care au probleme de sănătate în ceea ce privește schimbarea orei. Și Asta este o întrebare cu care trebuie să se confrunte experții în domeniu. Din câte am înțeles eu, 5 milioane de oameni au reacționat uh, la solicitarea domnului Juncker. Dar unde sunt uh, cele 489 de, alți, 489 uh, de milioane de alți europeni? Nimeni nu îi menționează. Ce se întâmplă? Este o majoritate silențioasă care urmărește din umbră această discuție sau ce se întâmplă până la urmă? M-am tot întrebat, oare domnul Juncker uh, nu uh, are probleme mai importante decât doar uh, schimbarea și trecerea la ora de vară? Din partea colegului Svoboda, dar și din partea colegei suedeze de la SND, am înțeles următoarele. Că ar trebui să tindem să avem o oră europeană cu diferite zone temporale, desigur, pentru că este o diferență între Londra și București până la urmă, dar piața internă n-ar trebui să aibă de suferit, iar în țările de jos, de exemplu, dacă trebuie să existe și posibilitatea de a gestiona ora de iarnă. Iar în ceea ce privește Consiliul, sunt de acord cu doamna Bilbao. Aud și eu că Consiliul nu vrea să facă nicio mișcare. Dar față de doamna Bilbao, vreau să spun că la pachetul de mobilitate uh, Consiliul are o poziție, dar față de ora de vară încă nu, într-adevăr. Mulțumesc! Pachet mobilitate, restez bien concentrés. Deci, uh, nu trecem acum la pachetul de mobilitate, să rămânem concentrați uh, pe schimbarea uh, orei de vară. Mulțumim, uh, domnule Vim Van de Vel. Și continuăm dezbaterea. Domnule Van de Len, aveți cuvântul. Doamnă președinte, haideți să ne privim în ochi. Este Uh, un subiect uh, abordat într-un mod bizar. Uh, avem, l-a lansat de domnul Juncker în ultima perioadă cu mult tam-tam, spunând că trebuie să renunțăm la diferitele ore sezoniere și că Europa ar trebui să vină cu aplomb în acest domeniu, dar la ce asistăm acum? Vedem că nu se întâmplă nimic din ce trebuie și E cu atât mai clar când ne uităm la titlul directivei. Nici el nu se mai potrivește. Ce spune directiva? O propunere în ceea ce privește renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, diferența dintre iarnă și vară. Dar nu despre asta este vorba, căci dacă parcurgem textul raportoarei, vedem că într-adevăr va fi o schimbare uh, între vară și iarnă dar cu o întârziere de vreo 2 ani, pentru că trebuie să vedem care sunt efectele. Deci, mi se pare că această directivă nu mai este corectă la, în calupul său de text. Și ajung la următoarea concluzie. Despre ce e vorba de fapt aici? Vrem să facem, să intervenim pe această cale, dar diferențele în Europa vor rămâne valabile. Și atunci uh, trebuie să ne adresăm sincer întrebarea, merită efortul? De ce ne ocupăm noi aici? Încercăm uh, să acționăm uh, fără niciun fel de sens, fără niciun fel de efect. Eu constat exact acest lucru. Textul directivei nu se pupă cu titlul pentru că, într-adevăr, Uh, ora se va schimba, că se vine cu un buffer de 2 ani sau nu, spune vorbitorul. Haideți să ne oprim, este o pierdere de timp și de bani, lumea este în continuă mișcare, uh, toată lumea uh, se implică acum, sunt angajați experți, se cer păreri, avize, dar totul este degeaba. Mulțumesc, domnule Van Dalen, sunteți în formă astăzi. Doamnă Meissner, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. De obicei sunt uh, de acord cu domnul Van Dalen, dar de data asta nu. Pentru mine acest uh, subiect nu este o farsă, este un subiect care mă preocupă de multă vreme, preocupă multe persoane de multă vreme. Este vorba de faptul că trebuie să renunțăm la schimbarea orei sezoniere. A fost introdusă pentru a economisi energie inițial, pentru a preîntâmpina, de exemplu, accidentele în orele târzii de seară, dar s-a constatat că, uh, de fapt, intenția inițială n-a fost obținută. Ba din potrivă, pentru sectorul de transport, pentru piața internă au fost dificultăți din cauza schimbării sezoniere a orelor. Și uh, în față de ce a spus domnul Svoboda, au fost multe probleme de sănătate bine dovedite. În Germania, de exemplu, sunt mai multe cazuri de infarct cardiac după ce se schimbă ora, e mai multă depresie, mai mult suicid. Deci, toate aceste lucruri sunt în strânsă legătură cu schimbarea sezonieră a orei. Copiii nu se pot concentra, se descurcă mai greu la școală după schimbarea orei, deci sunt foarte multe lucruri care uh, vorbesc pentru renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, mai ales dacă nu și-a atins obiectivul. Și uh, vedem că acum se întâmplă mult mai multe lucruri. Uh, Adică s-a schimbat și orarul, s-a schimbat și modul în care oamenii funcționează pe timp de zi și pe timp de seară. Deci sunt și motive de sănătate ca să renunțăm la această practică. Deja în perioada precedentă vorbisem cu domnul Calas, cu domnul comisar Calas, despre cum să demarăm lucrurile, dar mi s-a spus că este un cartof fierbinte și riscăm să facem uh, o fragmentare. Doamna Bulță a spus exact același lucru. Vai, ce subiect periculos, riscăm iarăși să avem o fragmentare, pentru că noi, europenii, nu putem decât să spunem că renunțăm noi la asta, dar nu putem să stabilim noi ce timp alegem. Este o chestiune națională. Uh, de exemplu, în ceea ce privește Uniunea Sovietică sau alte multe națiuni din lume. Acolo, la un moment dat, a fost introdusă ora de vară, dar s-a renunțat la ea, că s-a constatat și în acele situații că nu s-a atins obiectivul. De ce să fim noi, deci, mai fraieri decât alții? Sigur că este foarte important să avem aceeași oră pretutindeni, cred însă că, drept Memento ar trebui spus că în momentul în care a fost introdusă schimbarea de oră, s-a dovrit în Elveția uh, să nu se facă asta, s-a exprimat asta printr-un, uh, printr-un vot popular și totuși Elveția a făcut asta pentru că avea relații transfrontaliere și nu dorea să aibă dezavantaje economice. Ar trebui să spunem că renunțăm la schimbarea sezonieră a orei, că revenim la data uh, inițială ar fi de fapt timpul de iarnă, acesta ar fi timpul normal, el ar trebui să fie timpul standard. Asta s-a constatat uh, în ultima perioadă, ba chiar s-au acordat uh, premii Nobel celor din biomedicină care au dovedit că, la fel ca în regnul animal, uh, și omul funcționează după programul soarelui și deci ar fi important să alegem acel, acea oră care este cea mai favorabilă organismului nostru. N-ar trebui să Uh, trecem cu vederea pur și simplu aceste elemente, totuși premiul Nobel se acordă unor oameni cu merite importante. Mulțumim foarte mult, doamna Hautal are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Discutăm aici o propunere a Comisiei. La început, la TRAN, și la Envy a fost foarte greu. Discutăm despre anul 2015. Este de-a dreptul incredibil că s-a ajuns ca măcar să se discute despre acest subiect. Oricum, la început a fost mai greu decât acum. Când s-a, introdus, când s-a introdus ora de vară pentru prima dată în Finlanda, mi-am prea bine căci se născuse copilul meu atunci, Înțeleg că acum ne dorim să avem mai mult timp la dispoziție, dar uh, cred că este o decizie pe care trebuie să o respectăm. Nu să amânăm până în anul 2021. Parlamentul are propriul rol de jucat aici. Membrii și țările, statele membre, pardon, trebuie să ia niște decizii. Domnul Svoboda a spus că trebuie să punem accentul pe sănătatea oamenilor, ceea ce este foarte important. Sunt experți care se exprimă pe marginea acestui subiect, poate vor face și mai mult în viitorul apropiat și ne vor spune și cum trebuie luate deciziile pe acest subiect în statele membre. E adevărat ceea ce a spus deja doamna Meissner. Și anume că în Rusia nu mai este o schimbare sezonieră a orei la ora actuală. S-a ales ora de vară și s-a constatat, într-adevăr, că uh, schimbarea orei era o problemă. Iată o chestiune pe care poate ar trebui să o avem în vedere în acest context. La final, doresc să mai menționez un aspect. S-ar putea ca anuele țări să schimbe ora standard, Spania sau Finlanda. Se află poate într-o zonă greșită din punct de vedere uh, biologic, pe un fus orar greșit. Și poate că merită analizată această chestiune. Mulțumesc! Madame Otel. Mulțumesc, domnule Ote, Dar uh, uh, uh, să nu depășim timpul. Domnul Deliver, un minut. Thank you very much. Uh... Mulțumesc mult, doamnă președinte, voi fi foarte succint. <clears throat> Trebuie să fim precauți pe acest subiect. E un subiect care împarte lumea în mai multe tabere. Există interese diferite în statele membre, diferite, desigur, în funcție de poziția lor geografică. Poziția geografică a fost importantă și în pachetul mobilitate. Mi-a plăcut ce a zis colegul despre pachetul mobilitate. Deci o scurtă observație. Comisia ar trebui să vină în sfârșit cu propuneri care să nu ne despartă, ci să ne unească. Pentru că pachetul mobilitate a trecut deja, Și acum uh, nu are rost să venim cu un nou element care să ne despartă. Mulțumesc, domnul Van Mittenberg. Mulțumesc și eu voi vorbi astăzi în olandeză. Apreciez uh, munca doamnei raportor în așa fel încât să pună pe drumul cel bun propunerea comisiei, dar dacă ne uităm un pic la propunere, vedem că s-ar crea haos în Europa, pentru că e importantă coordonarea, toată lumea a spus asta, dar în practică cum va fi implementat totul? Uh, Uitați-vă un pic la țările de frontieră, cum trebuie să se coordoneze. Trebuie să se coordoneze fiecare între ele, fiecare cu propriile țări frontaliere și deci vă dați seama cum, uh, ce haos ar ajunge, la ce haos ar ajunge cu o propunere de fapt simplă la origine. Și atunci, dacă analizăm uh, problema în detaliu, ce încercăm noi să rezolvăm din punct de vedere social? Sunt experți uh, care interpretează diferit problema Vreau să știu care este impactul asupra sănătății, concret, care este impactul asupra uh, siguranței în domeniul transportului. Mie mi este foarte clar. Care este obiectivul uh, acestei propuneri? Trebuie să, ce și ce trebuie să acceptăm? Avem ora de vară, ora de iarnă în Europa. Este important, dacă vrem să rezolvăm problema, să existe o coordonare. Mereu vor exista probleme, dar, de fapt, cel mai bun lucru este, sau cel mai, cea mai pro, puțin proastă soluție ar fi, după părerea mea, ca în Europa să acționăm armonizat în ceea ce privește stabilirea orei. Și spun că ar trebui să retrimitem propunerea la comisie. Pentru asta voi și depune un amendament. De ce? Poate că este un punct uh, mai mic. Nu cred că ar trebui să ne axăm pe această muncă acum. Noi am cerut să se facă un studiu și s-a făcut, de fapt, această propunere, dar fără un bun studiu de impact. Dacă lăsăm să... dar da, dacă ținem cont de asta, eu zic că sunt destule motive să retrimitem la comisie această propunere și cred că ar trebui să tindem către o soluție uh, echilibrată. Mulțumesc foarte mult. Domnul Koch. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că nici ora de vară, nici ora obișnuită nu ne face bolnavi, ci schimbarea, trecerea de la o oră la alta ne creează probleme. 20% dintre europeni suferă de la această trecere și își doresc eliminarea. 80% dintre europeni nu au nicio problemă cu soluția actuală, dar n-ar avea nicio problemă dacă am uh, înlătura acest sistem. Eu vreau să avem 100% cetățeni fericiți, mulțumiți de această propunere și de aceea susțin într totul propunerea Comisiei. Mulțumesc mult, domnule Riche, aveți cuvântul. Două observații, doamna președintă. Prim, observație. Binefacerile și, uh, de asemenea, aspectele negative sunt uh, controversate. Există o oarecare sensibilitate față de această problematică. Apărăm sau nu ideea de renunțare la ora de vară? Uh, deci ar trebui să știm de ce comisia uh, acum se așează ca o muscă pe cadavru. Cea de-a doua observație. în această reglementare se pare că nimeni nu se gândește la efecte după aplicarea deciziei. Nu știm ce vor face statele membre. Uh, care vor fi până la urmă consecințele asupra pieții interne. S-a vorbit aici despre problemele pentru transport, dar nu este singurul sector care va fi afectat. Deci uh, există uh, și uh, argumente pentru și argumente contra. Și, de asemenea, dacă nu există nici o construcție pentru momentul de după luarea deciziei, mi se pare că, într-un fel, nu putem opera cu certitudini. În absența Uh, unui proces de armonizare, s-ar putea să ajungem la probleme și chiar poate și la un blocaj în uh, Consiliu. Deci eu cred că ar trebui să trimitem comisiei o propunere uh, care să fie mult mai concretă. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste luări de cuvânt. Oricum, spuneam acest subiect aceste demersuri se bazează pe o solicitare democratică. Cetățenii de ani de zile ne-au făcut solicitări în acest sens și până la urmă niciun stat membru nu a reușit să pună pe ordinea de zi tratarea problematicii. La noi, în Parlamentul European, am făcut acest lucru până la urmă în baza unui vot, deci a avut loc o consultare amplă în Europa pe, peste 5 milioane de cetățeni au putut să se pronunțe. Și acest lucru s-a întâmplat în timpul verii, când uh, mulți oameni sunt uh, plecați de acasă. Deci, uh, toată lumea Uh, s-a întrebat uh, care va fi până la urmă arbitrajul Consiliului. Eu cred, uh, stimați colegi, că trebuie să adresați această întrebare ministrilor de transportului și doamna ministra transportului din România va fi mâine prezentă în comisia noastră, deci veți avea ocazia să-i puneți această întrebare. Dar acum este clar că s-a făcut un demers din partea Comisiei Europene poate că ă, puțin pripit, dar bazându-ne pe această petiție și pe această efervescență democratică, ă, iată că a fost introdus problema pe ordinea de zi. Domnule Pierre Arogar, vă dau cuvântul pentru a ne spune cum stau lucrurile în clipa de față, pentru că Până la urmă nu vrem să lăsăm mingea în curtea statelor membre. Deci, să vedem uh, cum se va putea realiza uh, o concertare a demersurilor. Va trebui să vă consultați cu statele membre. Spuneam uh, și doamna Bilbao, raportoarea noastră, a spus, atenție, există sectoare care e, uh, vor avea nevoie de mai mult timp pentru a se adapta. Deci, explicați-ne cum vede Comisia lucrurile, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua, stimată doamnă președinte, onorați membri acestei comisii, stimați raportori din umbră. Aș dori să mulțumesc domnule Ursco, doamne Ursco pentru munca depusă de dânsa pe propunerea comisiei și pentru proiectul de uh, raport pe care îl avem în față. Mulțumesc și dânsei pentru bună uh, prezentare. Aș dori să-i mulțumesc domnule raportor pentru că susține la modul general propunerea. Mă bucur să constat că sunteți de acord că trebuie să avem o abordare coordonată la aceste schimbări orare, ceea ce, după părerea noastră, este critic pentru o bună funcționare a pieței interne. Am notat și amendamentele făcute cu privire la intrarea în vigoare, la limitări și la versiunea finală a directivei. Propunerea noastră de a opri acest lucru încă în acest an se baza pe prezumția că colegiuitorii vor uh, ajunge la o înțelegere înainte de încheierea acestui mandat. Am înțeles că acest lucru nu se va întâmpla și acceptăm că va fi nevoie de mai mult timp. Dați-mi voie să fac câteva observații pe câteva amendamente unde avem nevoie de clarificări sau unde avem îngrijorări. Aș începe cu amendamentul 5. Se propune acolo să ștergem trimiterea la faptul că statele membre n-ar trebui să-și schimbe ora standard mai mult de o dată pe an. Justificarea fiind că raportoarea ar dori ca statele membre ar dori ca ora să fie schimbată în mod excepțional și nu o regulă. Tocmai asta dorea să atingă și comisia cu propunerea cu această formulare care arată că intenția legiuitorului să evite posibilitatea de a schimba ora în martie și în octombrie și să reintroducă, de fapt, pe ușa din spate astfel de schimbări. Ar fi în detrimentul pieței unice și de aceea insistăm să păstrați această trimitere la mai, nu mai mult de o dată pe an. Am luat notă și de Propunerea cu amendamentele 6 și 8. De înțeles că doriți varianta standard de iarna și să permiteți statelor care doresc să mai schimbe ultima dată înapoi să se întoarcă la ora de vară în martie. Noi, în propunerea noastră, am propus să se rămână la ora de vară și să permitem statelor membre care do- doresc să mai schimbe ultima dată la ora de iarnă. Până la urmă, principiul rămâne același, anume ca statele membre să aleagă ce oră permanentă aleg. Deci suntem deschiși și să ascultăm amendamentul dumneavoastră. Raportorul a mai propus ca statele membre să desemneze un așa numit punct de contact național în amendamentul 7 și 8 Înțeleg că domnul portor dorește să introducă acest lucru pentru a facilita o mai bună coordonare între statele membre. Noi am mai tot discutat acest lucru. E o propunere interesantă, dar e o sarcină administrativă mare. Ținem cont și de competențele statelor membre, până la urmă, un punct important pentru Comisie ca statele membre să-și poată stabili propria oră și aici UE nu ar trebui să intervină, nu dincolo de strictul necesar în scopul acestei propuneri, și anume să, uh, propunere care se con- concentrează pe aceste modificări sezonale. Iar la amendamentele 9 și 10 se propune o logică ușor diferită pentru schimbul de informații dacă și când un stat membru hotărăște să-și schimbe ora standard și să treacă de la o zonă la alta, important să ținem cont de faptul că propunerea Comisiei prevede deja ca Comisia să informeze toate statele membre. Nu, ni se pare cel mai eficient, așa ca să evităm sarcini administrative suplimentare sau costuri pentru autorități. Raportorul propune amânări mai mari de la 6 la 18 luni. Înțeleg că vă gândiți la operatorii economici care trebuie să, se poată pregăti și sunt sigur că putem găsi aici o abordare corectă ca să ne asigurăm că atât statele membre cât și publicul larg vor fi informate din timp despre orice astfel de modificări. Știu că raportul final va trebui să țină cont și de avizele altor comisii. Am auzit pozițiile inițiale ale unor raportori din umbră. Nu mă voi referi încă acum pe propunerile lor, pentru că înțeleg că nu sunt finalizate, dar mă bucur și am încredere că în această comisie se va ajunge la o concluzie potrivită. Mulțumesc încă o dată pentru munca dumneavoastră și așteptăm raportul final. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, doamna. Eh, vă las cuvântul pentru a trage concluziile acestei dezbateri. Mulțumesc. În numele doamnei raportor, Marita Ulfskog, vă mulțumesc tuturor pentru observații. Am luat notă de acestea. Voi transmite toate aceste mesaje mai departe, domnule raportor. Am impresia că observațiile menționate sunt cele pe care doamna raportor le-a notat, de fapt, deja în raportul dânsei și sunt sigur că veți putea coopera așa cum trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul limită de depunere a amendamentelor 28 ianuarie la orele prânzului. Și continuăm acum prin uh, audierea pe care am organizat-o pe marginea acestei propuneri uh, de abrogare a directivei uh, din 1984. Uh, Îi invit uh, acum pe experți să vină în prezidiu. Allez, nous commençons. Începem. Și îi prezint pe experți. Profesorul Borkovski, bun venit în ședința noastră sunteți uh, vicepreședinte pe probleme de știință într-o comisie pentru transport, economie la Universitatea din Gdansk din Polonia. Bun venit în comisia noastră. Domnul doctor Kiran Sarma Vă spun și dumneavoastră bun venit. Dumneavoastră vă veți concentra pe consecințele discontinuității schimbării orei uh, asupra siguranței uh, transportului rutier. Sunteți membru al uh, unei universități Galvei din Irlanda. De asemenea, vicepreședintele unui institut uh, de consultanță, domnul Andrew Jarvis, bun venit în comisia noastră, vă veți concentra asupra impactului uh, asupra sector, asupra energiei și uh, Iată că vom trata și aceste aspecte de economisire a energiei. După aceea, domnul Castraviejo, Bun venit, vă spun și dumneavoastră, veniți uh, din partea Universității din Granada și veți trata unele aspecte medicale și psihologice asupra uh, oamenilor și animalelor. Care ar putea fi consecințele? Deci, încă o dată, bun venit tuturor. Voi urmări cu rigurozitate timpul de intervenție pentru că uh, timpul nostru este limitat. Dar această audiere uh, nu este deloc ă, una neînsemnată. Dorim să obținem mai multe date științifice pentru a înțelege mai bine diferitele opțiuni uh, și uh, posibilelor uh, consecințe. Comisia TRAN a organizat această audiere pentru a dispune de toate elementele necesare înainte de a avansa în redactarea uh, acestui document. Deci, Parlamentul European și Comisia Europeană um, vor trata acest subiect cu responsabilitate în urmare, ca urmare a unui uh, plebiscit, aș spune, pentru că uh, am uh, organizat un chestionar și au răspuns aproape 5 milioane de cetățeni la chestionarul nostru privind decizia de a trece la ora de vară, respectiv de a renunța la ora de vară. Un economia de energie a fost un argument principal când s-a luat decizia de trecere la uh, ora de vară, dar s-a constatat că există efecte nefaste asupra stării de sănătate, asupra psihicului uman. Există un uh, număr mare de accidente care se uh, produc ca urmare a trecerii la ora de vară. Deci, Mă bucur că uh, dumneavoastră, uh, ca experți, ne voieți prezenta gândurile dumneavoastră în legătură cu acest subiect important. Care ar fi impactul uh, unei asemenea schimbări asupra securității rutiere, asupra economiei, asupra sănătății? Spuneam că veți avea fiecare 8 minute la dispoziție înainte de a trece la dezbatere. Începem cu dumneavoastră, domnule Borcovski, aveți pentru 8 minute cuvântul. Încă o dată, bun venit! Okay, thank you. Uh... Mulțumesc! pentru că îmi permiteți să vă împărtășesc câteva din rezultatele cercetării mele și uh, se bazează și pe o consultare pe care am avut-o cu reprezentanți ai industriei, dar și reprezentanților din alte sectoare. Voi începe uh, pentru că ceea ce uh, Ă, am aflat astăzi este că vă așteptați la multe efecte pozitive ă, din partea diverselor sectoare, din partea ă, oamenilor de afaceri, să știți că deocamdată reacțiile nu sunt semnificative și operatorii de transport Ehm, ar eh, observații, mai ales când este vorba de transportul rutier în weekend, când este ehm, nevoie de ehm, timp de odihnă și timpii de activitate, dar puține companii de transport au reacții în clipa de față. Probabil că situația actuală, ă, dacă ă, va fi înlocuită cu decizii ă, necoordonate între statele membre, ar putea să aibă efecte nedorite și reprezentații din alte sectoare uh, au avut uh, puține reacții de pildă în legătură cu uh, cei care uh, lucrează în tura de noapte. Ar putea să fie un impact. Deci, dacă ne gândim la sectorul uh, căilor ferate, există un anume impact. Există unele preocupări dar spun că uh, schimbarea orei uh, sezonieră ar putea afecta cel mult 5% din traficul uh, pe calea ferată în acel moment. Trenurile se opresc pentru o oră, deci se economisește un procentaj infim de electricitate, dar există și uh, până la urmă operațiuni care trebuie să se desfășoare independent de schimbarea uh, orei. Deci, uh, unele ă, operațiuni sezoniere nu se derulează în legătură directă cu schimbarea orei de ă, vară. Deci, ă, de asemenea, transportul de marfă nu va fi afectat pentru că se derulează în cadrul anumitor scheme și în baza unor contracte individuale. Dar efectul ar putea să fie puternic pentru călători. Deci nu uh, companiile vor avea de suferit, ci uh, clienții lor pentru că uh, există servicii uh, de transport local care uh, nu se desfășoară în coordonare cu transportul pe calea ferată și când există momentul schimbării orei, există teama la nivelul călătorilor că s-ar putea să nu beneficieze de serviciile pe care contează. În ce privește transportatorii aerieni, um, ei se ghidează după ora uh, universală managerii cu care am stat de vorbă speră că va exista o schimbare de oră coordonată între statele membre, dar nu există economii semnificative în ce privește consumul de combustibil Sigur că pentru utilizator este important să aibă această, uh, acest reper timpul universal și timpul local. Bineînțeles, că uh, restructurare um, s-ar derula mult mai uh, facil dacă nu ar exista și o schimbare a orei. În ce privește um, legăturile um, de uh, transport aerian, care sunt problemele cele mai importante și economiile cele mai semnificative. Sloturile pentru uh, transportul aerian Um, sunt importante pentru că atunci când există o schimbare de oră, trebuie convenite și alte sloturi pentru transportul internațional. Și există aici um, sloturi pentru transportul regional și cel pentru marile companii transportatorii internaționali. Sigur că uh, va putea să existe un mic uh, avantaj, dar uh, dacă se abandonează uh, trecerea la ora de vară, atunci poate că negocierile pentru sloturi ar putea să aibă un uh, impact mai mare. Și uh, există o teamă foarte mare din partea transportatorilor că nu se vor coordona trecerile uh, diverselor state la uh, ora de vară în același moment. Deci există nu va exista costuri de infrastructură care să fie semnificativ modificate. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această prezentare. Domnul Sarma Ira acum are la rândul său uh, cuvântul pentru 8 minute. Să pun un pic prezentarea mea în context cu câteva comentarii. În primul rând, avem o propunere în ceea ce privește abolirea schimbării orei și uh, plecăm de la premisa că uh, transferăm lumina de dimineața înspre vara când crește traficul și că vor fi câștiguri. Dar ne uităm un pic la accidentele rutiere care se întâmplă. Riscurile sunt numeroase, variază, lumina și vizibilitatea sunt doar un risc în acest context. Al doilea lucru relevant este că prezentarea uh, are în vedere schimbul și transferul de timp și de lumină cu efecte diferite în funcție de jurisdicție, în funcție de longitudine, latitudine. Depinde de fusul orar, ora la care răsare soarele. Condițiile meteo variază și ele. Sunt diferite impacturi în funcție de latitudine, longitudine, pe măsură ce te îndepărtezi de ecuator, de exemplu. Înainte de a intra în detaliu cu prezentarea mea, vreau să spun că trebuie să înțelegem că transferul de lumină uh, Uh, sau întârzi, lungirea zilei uh, coincide foarte mult cu felul în care uh, ne organizăm activitatea. Dar nu e vorba doar de transport, e vorba și de viața elevilor care merg la școală, viața agricultorilor care își organizează toată activitatea în funcție de cum se desfășoară ziua și lumina. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu consecințele abolirii schimbării orei Mă interesează în special prezumția că ar fi totul cu impact uh, pozitiv asupra siguranței rutiere din Europeană. Este o prezumție pe care au adoptat-o mulți dintre cei care s-au declarat a fi pentru abolirea schimbării orei. Mulți spun că dacă ziua va fi mai lungă, atunci viețile vor fi salvate. Eu o numesc asta ca fiind light shift hypothesis, spune vorbitorul. Dar singurul argument coerent din această propunere s-a axat pe faptul că uh, beneficiul este să se treacă la ora permanentă de vară. Voi începe uh, analizând ipoteza mea cu privire la schimbarea orei în funcție de cât este de lumină ziua. Ne analizăm Irlanda, dar tenița este similară și în alte state membre. Vedeți că sunt uh, două vârfuri cu privire la accidente, dimineața și seara când uh, cei care fac naveta se întorc acasă. Ipoteza mea spune că uh, ora de vârf de seară este mai aglomerată decât uh, cea de dimineața și se spune că apar accidente din cauza că e prea întuneric. Dacă ziua e mai lungă și deci e lumină mai mult timp, se spune că va fi un câștig net pentru uh, siguranță. De aici teoria mea, ipoteza. Vreau însă să analizez cele mai bune două surse de dovezi în ceea ce privește această ipoteză. În primul rând, este vorba de The British Summertime Experiment, un experiment cu privire la ora de vară care s-a derulat din 68 până în 71, timp în care Regatul Unit a menținut British Standard Time plus o oră. Deci ora a mers înainte cu uh, un ceas de vreme. Trei studii au analizat datele colectate în acea perioadă ca să se vadă cu ce impact asupra siguranței rutiere. Dimineața riscul de accident a crescut, la fel și seara. Această dovadă este una utilizată adesea uh, în Regatul Unit când se cere trecerea la Central European Time. Deci asta ne spun dovezile. Dar din cum interpretez eu aceste dovezi, ajung la trei concluzii. În primul rând, Datele respective sunt vechi de 50 de ani. Infrastructura, comportamentul șoferilor, dotările mașinilor, cu toate le s-au schimbat dramatic în această perioadă. Și chiar dacă e valabilă această descoperire pentru Regatul Unit, nu putem să generalizăm totul și către alte jurisdicții, pentru că impactul este unul diferit în funcție de, cum vă spuneam, latitudine și longitudine. Nu în ultimul rând, experimentul a fost abandonat în mare parte fiindcă se credea că este imposibil să se cuantifice beneficiile și pentru că se credea că este cu impact negativ asupra celor din uh, uh, nordul Scoției, uh, fermieri și elevi, pentru că ei sunt cei care se trezesc cel mai de dimineață. Concluzia mea este că experimentul acesta n-ar trebui folosit în a susține argumentul că ceea ce s-a întâmplat atunci confirmă Uh, o siguranță rutieră sporită. A doua sursă de dovezi pentru mine este uh, toată literatura de specialitate din acest domeniu. Ce analizează cercetătorii în literatură de specialitate? Analizează riscul coliziunilor rutiere exact în momentul în care se schimbă ora, primăvara în martie, toamna în octombrie. Pentru că atunci se schimbă felul în care e lumină ziua. Uh, am analizat cele 24 de studii cu un coleg de-al meu ca să vedem ce se întâmplă în perioadele de tranziție. Și dacă ipoteza light shift e valabilă, atunci plecăm de la premisa că în martie ar trebui să fie accidente mai multe dimineața, mai puține seara. La termen lung însă am văzut că cu două... De fapt, am analizat, mă scuzați, 200 săptămâni înainte de schimbarea orei și 200 săptămâni după schimbarea orei. S-a redus într-adevăr, s-au redus numărul de accidente, cu siguranță însă și condițiile medii, meteo au influențat asta. Pe termen scurt, uh, analiza arată următoarele. Analizăm uh, cam una-două săptămâni în perioada de tranziție ce se întâmplă cu fluxul de trafic, cu vremea, meteo și așa mai departe. Sunt 16 studii care au fost avute în vedere. Trei au arătat o reducere a accidentelor, trei o sporire a accidentelor, altele nici un rezultat. Perioada de tranziție din martie a creat o zi de 23 de ore cu un uh, impact uh, negativ asupra calității vieții, asupra uh, modelului de somn. Tranziția din octombrie este iarăși importantă. iar ar trebui să ne arate cel mai bun test uh, pentru că se câștigă o oră seara și nu se pierde din somn. Serile sunt mai întunecoase, diminețile sunt mai luminoase, deci ar trebui să fie siguranță rutieră mai mare. Am analizat 15 studii cu efecte pe termen scurt, teste pure și uh, S-a analizat perioada aceea de una-două săptămâni din jurul tranziției. S-a ținut cont și de condițiile meteo. Cinci studii au arătat că au crescut accidentele, cinci că au scăzut, cinci nicio schimbare a fost dovadă cu privire la o deteriorare pe termen lung, uh, cam în perioada de 12 săptămâni din jurul tranziției, dar am spus că e pur și simplu din cauza faptului că începea iarna în mod natural. Mai multe studii au arătat care este impactul asupra celor care uh, utilizează șoselele, um, transport rutier, dar și pietoni, cicliști și așa mai departe. Însă sunt studii care nu au analizat, de exemplu, impactul asupra tinerilor copii care fac naveta dimineața către școală, ce se întâmplă când se întorc seara acasă de la școală. Nu au analizat și situația celor din agricultură. Concluziile mele cu privire la literatura de specialitate. Uh, Rezultatele sunt amestecate și nu sunt uh, deloc uh, fără echivoc. Literatura internațională nu susține ideea că atunci când faci această tranziție pentru a prelungi ziua, este neapărat cu impact pozitiv în ceea ce privește siguranța rutieră. Concluzia mea generală la această comisie este că uh, toate aceste deliberări, ca să trecem la o oră permanentă de vară, ar trebui să se bazeze și pe altceva decât siguranța rutieră, pentru că aici dovezile nu sunt fără echivoc și nu uh, susțin fără echivoc faptul că această tranziție la ora de vară ar însemna un efect consecvent uh, benefic pentru toți cei care utilizează uh, mediul rutier. Mulțumesc! Uh, Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și continuăm această audiere cu domnul Andrew Jarvis, vă veți axa mai ales pe impactul asupra consumului energetic. Mulțumesc și bună ziua tuturor! Am condus un studiu în urmă cu câțiva ani pentru comisie, analizând impactul asupra faptului că ora de vară nu mai este sincronizată. Am analizat totul din punct de vedere energetic, am analizat dovezile care s-au acumulat uh, în toată această perioadă în acest sector veți înțelege că există o asociere puternică între ora de vară ca politică și politica energetică. William Willits, în 1907, a fost cel care a propus uh, schimbarea pentru că spunea că o să coste mai puțin factura energetică. Asta era mai mult de acum mai mult de 100 de ani. Da, a fost pentru că se dorea economisirea de energie, dar între timp dovezile, cuantificarea um, sunt problematice. Astăzi se pune întrebarea dacă aceste economii mai există sau dacă vor mai exista pe viitor sau dacă nu vom mai avea ora de vară, ce se întâmplă? Vom ajunge la un scenariu în care sporește consumul energetic, la fel și emisiile de dioxid de carbon din atmosferă. Pe asta doresc să mă axez eu în prezentarea mea. Continu ce a spus colegul meu. Mă tem că dovezile sunt complicate. Sunt mai multe studii care au fost întreprinse la nivelul statelor membre, de exemplu Italia, Franța, Spania. Toate aceste uh, elemente apar menționate în documentul comisiei și se spune cu un grad ridicat de încredere că există uh, economii energetice măsurabile, nu uriașe, dar măsurabile, prin faptul că se trece la ora de vară. Literatura de specialitate internațională arată că, într-adevăr, anumite studii au găsit economii. Cum să modelăm totul pentru Europa? cu toate țările sale. Este un exercițiu de modelare cu impact estimat uh, între 0 și 2,5%. Efectele în acest studiu au variat în funcție de latitudine și nu numai. E o problemă extrem de complexă. Contează foarte mult uh, loc- localizarea. Contează în moduri care nu sunt pe de întregul înțelese acum. Și pe măsură ce parcurgem toate dovezile pe măsură ce apar tot mai multe studii care acoperă game uh, mai variate ale problemei, lucrurile de fapt uh, devin confuze. Uh, ne uităm la literatura internațională. Este un uh, studiu al unor canadieni care arăta că tot ceea ce s-a descoperit este fără o concluzie fără echivoc. Uh, sau a fost un studiu care a arătat că sunt niște economii, însă modeste. Un studiu european ne-a fost mai de ajutor în acest uh, domeniu, un studiu de acum câțiva ani, întreprins de uh, biroul Bundestagului pentru evaluare tehnologică. A arătat că ar exista potențial de economii, dar că există riscul transferului pericolului dintr-un loc într-altul în funcție de latitudine, în funcție de fus orar și așa mai departe. Când am uh, făcut acest studiu pentru comisie, ne-am uh, consultat cu cei din domeniul energiei, cu guvernele statelor membre. În ceea ce privește guvernele, S-a constatat într-adevăr că au fost o mică economie de energie asociată cu ora de vară, însă vreau să vă spun că am primit acest răspuns uh, pentru că noi am făcut această interpelare. Nu se făcuse neapărat un studiu înainte care să ne fie nouă comunicat din partea statelor membre la cerere. Și probabil că verificați doar pentru că am cerut noi. Trebuie să vedem ce se întâmplă ca rezultat al faptului că anumite zile nu mai au 24 de ore. Iată un slide pertinent. Tehnologia se schimbă, legislația și ea, se dorește reducerea consumului energetic, uh, consum asociat cu iluminatul. Iluminatul fiind cel în legătură strânsă cu ora de vară. Dacă mergem pe principiul business as usual, putem pleca de la ideea că economiile vor deveni caduce pe parcurs pentru că e mai eficient iluminatul artificial. De asemenea, însă trebuie să avem în vedere și faptul că uh, aparatele de aer condiționat sporesc ca număr. Deci uh, să punem totul în echilibru. Tot așa, referitor la discuția anterioară, trebuie să vedem uh, ce este mai important sau ce aleg statele? Să rămână pe ora de vară, să rămână pe ora de iarnă? Este foarte greu să ai dovezi până ce nu știi asta, nu doar în ceea ce privește efectul direct, ci și în ceea ce privește uh, comportamente indirecte. De exemplu, dacă oamenii nu mai merg cu bicicleta și stau la televizor, probabil că sunt câteva efecte și la nivelul consumului energetic, lucruri care nu apar neapărat deocamdată. Înainte de a termina câteva concluzii, în studiul nostru a apărut foarte clar ideea că se dorea o soluție de tip sincronizare, dar problema costurilor de ajustare este relevantă. Am o unitate cu privire la consumul uh, domestic de energie și ne-am dat seama am vrut să vedem ce se întâmplă cu ora de vară, de fapt ce se întâmplă cu abolirea orei de vară, cum reacționează software-ul, cum reacționează sistemele electronice care nu știu ele cu de la sine putere că s-a abolit ora de vară. Totul trebuie ajustat. Trebuie să vedem câte aparate există, la ce sunt ele conectate. N-au făcut acestea obiectul principal al studiului nostru, dar cu siguranță trebuie aprofundat acest element. Iată așadar care au fost concluziile mele. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Ultimul invitat, domnul Castroviejo, care va încerca să se refere la impactul asupra sănătății oamenilor, poate chiar și al animalelor. Da? Foarte bine, vă dau cuvântul. 8 minute. de cum el cambio orario va afecta a la salut. Mulțumesc. În timp, schimbul orar va afecta și sănătatea. Eu diferențiez aici trei aspecte. Oamenii, modul în care funcționează, ca să înțelegem ce efect are asupra sănătății, și apoi voi prezenta un prim consens. Noi, oamenii, <clears throat> trăim după un anumit ritm. Dimineața până la prânz, prânz seara, seara, noaptea, Asta se schimbă în funcție de sezoane, de anotimpuri. Avem un ceas biologic la nivel central și un ceas biomolecular. Știm cum uh, funcționează aceste lucruri. Acum mulți ani s-a câștigat un premiu Nobel cu acesta. Multe depind și de cantitatea de lumină pe care o percepem, pe care o primim um, și culoarea luminii, lungimea de undă. Există aici așadar câteva răspunsuri, iar uh, creierul și organele se adaptează. Cea mai importantă acesta este ceasul nostru intern care ne controlează organismul, corpul. Apare, funcționează și la nivel molecular. De fapt, avem, fiind la nivel molecular, avem 30 de miliarde de astfel de mici ceasuri în corpul nostru. Toate acestea fiind sincronizate. <clears throat> Există o sincronizare între cele periferice și cel central. Um, și aceste ceasuri controlează o glandă care secretă melatonină peste noapte iar noaptea la 3 se resetează toate aceste ceasuri la aceeași oră sau cu aceeași oră cu uh, ceasul central. Când schimbăm fusul orar, ora moleculară nu se schimbă imediat, sigur, durează 2-3 zile. Și de aceea avem acea desincronizare ceasul molecular încearcă în acele zile să se adapteze, melatonina și atinge pragul maxim la aceeași oră, resetând celelalte ceasuri, există această perioadă de desincronizare care poate duce la inflamații, afectează inima, creierul, cauzează diabet, cancer, afectează mușchii. Ca să vedem uh, cum arată în profunzime aceste modificări. Dacă am călătorit acum de la Bruxelles la Londra, de exemplu, avem o oră diferență de fusorar Când ajungem la Londra, vă veți culca cu o oră mai târziu. <clears throat> dar și soarele răsare și apune tot o oră mai târziu. Deci noi continuăm să lucrăm în același timp. Corpul se va adapta repede pentru că timpul obiectiv și cel subiectiv sunt foarte similare. Aici pe planșă e o greșeală, ar trebui să scrie toamnă acolo. Când schimbăm așadar ora, ne întoarcem cu o oră, toamna, ne trezim și ne culcăm mai târziu. Dar nu s-au schimbat uh, apusul și răsăritul. Nu ne-am uh, schimbat punctul uh, unde ne aflăm pe planetă și atunci suntem desincronizați și corpul nu se poate adapta și durează mai mult până se adaptează. <clears throat> Din studiile pe care le-am uh, analizat eu, există experimente de ordin clinic și concluzii epidemiologice care definesc aceste riscuri. Și s-a analizat cât de susceptibili suntem noi, corpurile noastre, pentru a accepta aceste schimburi și ce se întâmplă când uh, ceasul nostru intern este afectat. vedem că crește numărul de atacuri de cord primăvara în orele dimineții și în special femeile sunt afectate. Avem o tensiune crescută a sângelui. Neurotransmițătorii creierului sunt de asemenea afectați ne este afectată capacitatea cognitivă, toate, totul ține de precortexul frontal. De acolo, cu, cu acea parte, facem, luăm deciziile importante. Deci o problemă a ritmului circadian. Sunt afectate peste 1000 de gene de aceste modificări în timp așa un impact asupra unor elemente inflamatorii care duc la diverse boli. Diviziunea celulară este foarte importantă, este legată direct de ceasul nostru biologic. Controlează direct cât de des are loc uh, diviziunea celulară, când o celulă poate deveni malignă, când poate deveni o creștere, o tumoră, toate acestea afectate tot de ceasul uh, intern. <clears throat> nu există un, o legătură directă, însă există un impact. În luna august acestui an, am, anului trecut, scuze, am avut o întâlnire Jurnalul European de Medicină Internă s-a publicat un studiu cu privire la acest impact al schimbării orei. Ne-am uitat la o serie de studii publicate, la efecte adverse și am văzut că există suficiente dovezi pentru a spune că ar trebui să eliminăm aceste schimbări. N-ar trebui să mai uh, schimbăm ora. Care ar fi cea mai bună oră sau fus orar? Avem un exemplu din Spania aici, dar îl putem asocia oricare alte țări. Vedem cum avem lumina după amiază. Portocaliu este ora la care lucrăm, dimineața e puțină lumină și sunt foarte puține diferențe sezoniere la plus 2. La UTC plus 1, dacă schimbăm un pic, vedem că avem mai puțină lumină după masă. Jos avem UTC plus 2 în dreapta. Dacă păstrăm această variantă, vom avea mult mai multă lumină după amiază, dar puțină dimineața și multă lumină târziu care ne blochează ceasul intern și blochează mecanismele care ne permit să ne odihnim. Și mai avem UTC plus 1, de lucrurile rămân neschimbate, trec parcursul anului. Mai puțină lumină dimineață, o diferență clară între vara și iarna. Ar fi unul din mecanismele pe care îl considerăm cel mai bun. Ar fi optim pentru ceasul intern. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare cu aspect uh, de uh, sănătate și începem acum dezbaterea cu colegii noștri. Domnul Vim van de Camp. Uh, eh, Doamnă președinte, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Uh, Credeam că mai întâi o să dați cuvântul raportorilor din umbră. Vă spun sincer că m-a impresionat cel mai tare prezentarea vorbitorului spaniol. Nu pot să vă pronunț eu foarte bine numele, dar este, iată, um, o concluzie foarte pertinentă față de ceea ce se întâmplă în corpul omenesc. Dumneavoastră, în această dimineață ați venit la Bruxelles. Am o întrebare către dumneavoastră. Poate ați venit cu avionul. Uh, în, pentru asta v-ați trezit uh, de vreme tare, pentru că trebuia să ajungeți la timp. Vă confruntați uh, și noastră cu riscul de a avea o problemă medicală din cauza asta? Ce vreau să spun? Noi toți, cei de aici, călătorim, mergem, de exemplu, la Strasbourg sau în China, sunt foarte multe lucruri lipsite de regularitate și diferența, vă întreb, care este diferența între tiparul meu de călătorie și acest studiu cu privire la impactul trecerii la ora de vară? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vinpanecam, doamna Bilbao. Sí, buenas tardes y muchas, muchas gracias. Bună ziua și mulțumesc vorbitorilor. Au fost niște prezentări foarte interesante, din unghiuri foarte diferite. O observație generală. Am văzut că în ceea ce privește companiile, nu prea există efecte dacă operăm aceste modificări. Dar în ceea ce privește sănătatea, se pare că dacă vom lua o decizie, am, put, ar putea, am putea înregistra efecte pozitive. Întrebarea mea așadar, cu acest raport pe care îl avem în față, care ar fi recomandarea dumneavoastră? Vă mulțumesc. Merci, doamna Bilbao. Mulțumesc, doamna Bilbao. Vă rog. Eh, děkuji velice eh, všem. Mulțumesc pentru această expunere foarte detaliată. Doresc să adresez o întrebare domnului Castrova Viejo eh, în ce privește aceste puncte de vedere eh, bazate pe starea de sănătate. Există cronobiologi europeni, asociații medicale care s-au pronunțat asupra acestui efect asupra sănătății. Cunoașteți rezultatele concrete ale studiilor efectuate de aceste asociații? Președintele, doamna Clune. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru contribuții. Siguranța rutieră este doar unul dintre aspecte, există și alte studii, economiile energetice, de asemenea, a fost motivul pentru care a fost introdus, de fapt, acest sistem. Mă interesează aspectele de sănătate și dorem să știu dacă aveți informații despre sănătatea mentală Probabil că asta arăta ultima planșă GST plus 2 cu mai multă lumină seara e utilă dintr-un punct de vedere al sănătății mentale și mă întreb în ceea ce privește costurile de bază și impactul schimbării la fiecare șase luni, cum facem acum. Cred că ar merita făcut un studiu și acolo ce costuri există dacă păstrăm sistemul actual. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Clon, doamna Cumpula. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc Comisiei Tran pentru această audiere bună. Reprezint aici Comisia ITRE, sunt raportor din umbră. Am auzit și câteva aspecte critice și mă întreb ceea ce privește transportul, există și ceva pozitiv? Se îmbunătățește siguranța rutieră sau e neutru din punct de vedere rutier? Mai schimbăm ora sau să ne oprim? Am văzut acolo niște observații. În Finlanda s-a discutat mult despre sănătate, care e un factor foarte important când conduci un autovehicul și știm că impactul asupra sănătății nu e pozitiv, mai ales pentru grupurile vulnerabile și probabil pentru noi toți care venim la Bruxelles, schimbăm o oră, cum am pățit eu de dimineață, nu e ușor nici pentru noi. Poate nu dăunează, dar nici prea distractiv nu e. Iar pe partea energetică, aș dori să întreb dacă credeți că rețelele inteligente ar beneficia Vă gândiți la aspecte transfrontaliere sau doar la lumină, încălzire și răcire? Doar acolo sunt aspecte importante. Mulțumesc! Mulțumesc! Constat că nu mai există înscrieri la cuvânt, dar voi adresa și o întrebare către domnul Castroviejo și eu sunt medic. Mă interesează aspectele medicale. Ați demonstrat că există un risc uh, în legătură cu uh, decalajul pe care schimbările de oră uh, le produc. Aveți recomandări specifice de făcut pentru a opta pentru ora de iarnă sau pentru ora de vară? sau uh, până la urmă să lăsăm această decizie la latitudinea statelor uh, membre pentru că abordările lor sunt foarte diferite. Deci, dacă sunteți de acord, începem din nou în ordinea expunerilor. Fiecare va dispune de 3-4 minute pentru a uh, ne oferi răspunsurile la întrebările adresate și să ne uh, propuneți eventual și uh, formule spectaculoase dacă dispuneți de unele în ce privește această dezbatere. So I can only... Doar în ce privește lumea afacerilor uh, pentru business și mai ales pentru sectorul transportului. Schimbarea nu este deosebit de importantă. Există o problemă legată de alocarea sloturilor pentru companiile aeriene. Abordarea este însă pozitivă. Dar uh, teama există doar de o lipsă de coordonare, pentru că cei din acest sector nu-și doresc o schemă foarte diferită de uh, zone uh, orare. Deci, dacă veți renunța la sistemul actual, nu îl înlocuiți cu ceva care să producă haos datorită lipsei de coordonare. Um, okay, so... Uh, am fost întrebat și eu în legătură cu poziția mea privind siguranța rutieră. Există atât de multe elemente uh, care pot constitui uh, riscuri. Această schimbare doar legată de impactul luminii asupra transportului rutier este unul minor. Nu există o evidență care să pledeze pentru menținerea sistemului actual. Deci, logica uh, ar fi ca uh, deliberările comisiei în legătură cu uh, trecerea sau nu la ora de vară ar trebui să se deruleze independent de aspectele legate de siguranța rutieră. Trebuie să, după aceea să analizăm dacă există uh, evidențe clare de uh, impact uh, asupra transportului rutier. Eu nu îndrăznesc să vă fac vreo recomandare în acest context. Mulțumesc. Bun. Domnul Javis, vă rog. Mă voi referi la câteva din întrebările adresate în legătură cu domeniul energetic. Cred că dacă ne gândim la uh, concluzii legate de best practice, uh, la concluziile uh, unui studiu de impact, informația uh, pe care o pot furniza în legătură cu scenariul viitorului uh, în prive- ce privește zonele orare. Dacă ne gândim la costuri, uh, schimbarea de două ori pe an este considerată deja de natura uh, business as usual. Deci nu au fost calculate costuri specifice legate de uh, această schimbare. Iar în ce privește statisticile care au fost realizate la nivelul statelor membre, consultarea publicului larg nu poate fi neapărat concludentă în ce privește costurile asupra uh, sectorului energetic. Sigur că trebuie să ne gândim atunci la alte scenarii legate de impactul asupra stării de sănătate sau asupra altor sectoare. În ce privește rețelele inteligente, întrebarea este interesantă pentru că uh, au fost uh, făcute observații de persoane care sunt implicate în uh, ce privește comerțul cu energie. Și aici, sigur că e nevoie de o sincronizare atunci când se trece de la o zonă orară la alta. Dar Sigur că trebuie să vedem până la urmă care vor fi deciziile statelor membre pentru uh, a trata și problemele legate de distribuția energiei. Mulțumesc. Iar în încheiere îi dau cuvântul domnului Castraviejo. Mulțumesc. Se vorbește des despre uh, impactul asupra pasagerilor uh, din uh, transportul aerian. Sigur că există și oameni care fumează trei pachete de țigări pe zi și care pot să ajungă la vârsta de 100 de ani. Aici oamenii reacționează foarte diferit, unii sunt uh, foarte afectați de fumat, alții nu. Eu uh, am lucrat în spitale, am și uh, predat în sectorul medical. Uh, uh, suntem până la urmă uh, uh, și animale care sunt guvernate uh, până la urmă de legi naturale. De aceea uh, vă spun următoarele. Eu presupun că sarcina Comisiei este să facă propuneri legislative și eh, dacă se ajunge la concluzia că anumite uh, legi adoptate pot să aibă și un efect negativ asupra sănătății, chiar dacă nu toți au de suferit, dar dacă există un procentaj de oameni afectați de aceste schimbări, atunci trebuie să funcționeze principiul prevenției. Fiecare dispoziție legislativă trebuie să se bazeze pe acest principiu. Cronobiologia mulți uh, dintre cei care au elaborat acest studiu sunt experți din Japonia, Argentina, Portugalia, Spania. Noi ne-am asociat. Um, sigur că nu am putut să ne coordonăm până la urmă concluziile cu toți cronobiologii, a trebuit să ajungem până la urmă la uh, concluzii consensuale care să constituie o bază pentru această discuție. Când apar tulburări, tulburări um, ale sănătății mentale, de pildă. Trebuie să vedem, um, în primul rând, cum arată ele la copii, dacă există până la urmă tulburări în ce privește uh, puterea de concentrare. Ele nu apar la toți copiii. Unii sunt mai sensibili și uh, funcționarea um, mentală este diferită să vă fac recomandări. Eu v-aș recomanda să nu mai schimbăm ora. Ceasul nostru biologic este astfel conceput încât dimineața um, preia um, efectul luminii um, spre uh, orele între 6 și 8 seara. Acest uh, lucru nu se mai întâmplă pentru că organismul simte nevoia de odihnă. V-am oferit câteva exemple. Trebuie să vedem că în ce privește absorpția luminii și ea este foarte diferită de sezonul în care ne aflăm și asta ține de funcționarea ceasului nostru biologic. Mulțumesc foarte mult! Există foarte multe întrebări uh, pe care le-am avea în legătură cu această problemă. Uh, dar până la urmă, uh, ajung la concluzia că nu e foarte clar dacă trecerea la ora de vară are un impact semnificativ sau nu. Dacă vom spune că trebuie să renunțăm trecerea, la trecerea la ora de vară, atunci ar trebui să existe o armonizare pe plan european care se impune. În ce privește uh, impactul asupra sănătății, asupra copilor și a persoanelor adulte sau asupra seniorilor există uh, probleme. Dar uh, spuneați până la urmă că trecerea la ora de vară um, nu uh, poate să fie argumentată neapărat cu nevoia de a face economie de energie. Um, deci, economia uh, de energie e nesemnificativă, dar oricum există și un progres tehnologic. Spuneați că um, economia de energie uh, înseamnă doar 0,5% și constatăm că de fapt um, asta nu justifică neapărat uh, impactul pe care trecerea uh, la ora de vară în ultimele decenii l-a produs. Deci, ar trebui să vedem cum vom putea prelua până la urmă ideile expuse de dumneavoastră în documentul pe care trebuie să-l redactăm. Vă mulțumesc, domnilor experți, putem să vă aplaudăm pentru munca pe care ați depus-o. Și Acum vom continua activitatea noastră. Dumneavoastră, invitațiilor, vă permit să părăsiți sala.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 Allez, nous continuons nos travaux, s'il vous plaît. Vom continua lucrările noastre în legătură cu descărcarea de gestiune pentru anul 2017. Comisia Europeană și agențiile EMSA, EASA, ERA, Cezar și Shift to Rail. Și îi voi da cuvântul domnului Wim van de Kamp. Au nom de Monsieur Frank Proust. În numele domnului Frank Proust. Bună ziua, domnule Leontini, veți avea și dumneavoastră cuvântul după aceea. Domnule Vin Van de Camp, aveți cuvântul. Doamnă președinte, vreau să vă mulțumesc. Colegul meu, Frank Prust, răspunde de descărcarea de gestiune pentru Comisia Europeană, iar colegul meu, Leontini, se ocupă de agenții. Foarte bine că îmi dați mie cuvântul primul, vă mulțumesc. Din păcate, Frank Prost nu poate fi astăzi aici și m-a rugat pe mine să îl înlocuiesc și să transmit mesajul său. În primul rând, el vrea să se adreseze stafului uh, Comisiei Tran, mulțumindu-i sincer pentru ajutorul oferit uh, în redactarea acestui aviz. Este un aviz pentru Comisia Competentă CONT. Iar în ceea ce privește conținutul raportului, iată, este o descărcare de gestiune, după cum spuneam, în sensul clasic al cuvântului, așa cum facem an de an, iar Frank Proust nu a identificat probleme speciale în acest an. Au fost făcute mai multe analize uh, în ceea ce privește bugetul european pentru 2017 și uh, din perspectiva raportorului și din perspectiva PPE-ului, totul a fost în regulă. Însă, el cere o atenție specială pentru CEF, Connecting Europe Facility, Facilitatea pentru Conectarea Europei. Este vorba, de exemplu, despre faptul că Comisia a acționat așa cum trebuie, Uh, domnul Prust a apreciat asta și cere ca această atitudine să fie continuată și în anii ce vor urma. CEF este un dosar aflat în trialog, totul strâns legat însă, desigur, și de descărcarea pentru 2017, deci raportorul ne încurajează să mergem mai departe cu CEF și, să, și cere și încurajează Comisia să fie asertivă. De asemenea, raportul invită pe toată lumea de la turism și transport uh, să voteze în favoarea acestui aviz mâine. În numele lui Frank Prost, vă mulțumesc pentru atenție. De Camp, la parole a vous, monsieur. Mulțumim foarte mult, domnule Vim Van de Camp. Are cuvântul domnul Leontini. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru 2017, după cum a spus domnul Wim Van de Camp deja, avem niște avize aici. Avizele mele se referă la EMSA, EASO, Agenția uh, pentru Căile Ferate și Întreprinderea Comună Siguranța Navigației Aeriene, SESAR. După aceea mai avem și întreprinderea comună, întreprinderea, mă scuzați, comună Shift to Rail. Iată, deci, agențiile de care mă ocup. 5 la număr, după cum a fost uh, deja predictibil, descărcarea de gestiune este unul de cele mai importante instrumente care servesc verificării modului în care banii europeni au fost cheltuiți. Avem 5 dosare, Per total au fost depuse 38 de amendamente. Nu sunt probleme speciale de remarcat. Per total sunt de părere că amendamentele propuse uh, îmbogățesc textul meu inițial și cred că pot fi susținute. După cum s-a spus deja în trecut la această comisie, propun și eu să acordăm descărcarea de gestiune agențiilor vizate și să transmitem acest aviz mai departe organelor avizate. Mulțumim foarte mult! Doamna Meissner are cuvântul. Voi uh, interveni în numele domnului Telicca. El își cere scuze că este absent, dar zborul său a fost întârziat. El e în drum spre Parlament, dar mult prea târziu ca să poată vorbi. Dacă ar fi fost aici, ar fi exprimat doar cuvinte de apreciere față de cei doi uh, raportori. El le mulțumește. A contribuit cu câteva amendamente doar pentru a face trimitere la uh, rapoartele agențiilor și speră ca amendamentele lui să se bucure de o susținere a majorității mâine la vot. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Meissner. Mă adresez acum Comisiei Europene. Doamna Montaniu, aveți cuvântul. Numele Digi Move. Uh, mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc și uh, raportorilor. Doresc să-mi exprim uh, satisfacția față de poziția exprimată. Și noi am constatat că există progrese legate de diversele dosare referitoare la agenții. Am o clarificare în legătură cu diverse amendamente pe care le-am văzut Multe se referă la guvernanța agențiilor și mai ales la problemele de contabilitate eh, și poziția contabilului în organigramă. Acordăm atenție acestei probleme. Situația însă a fost reglementată deja anul trecut. Cea de la EASA urmează să se rezolve anul acesta. Eh, <clears throat> pentru că la următoarea ședință a Consiliului de Administrație a EASA se va lua o decizie și va fi un contabil local. De asemenea, există amendamente legate de uh, procedura de achiziții pentru a clarifica lucrurile în legătură cu dificultățile semnalate referitoare la EASA Există o procedură de achiziții, una singură care a întâmpinat uh, dificultăți, nu toate procedurile, iar e, uh, uh, e vorba de 15 milioane de euro de-a lungul anilor dar uh, aici doar uh, cele 5 milioane care uh, sunt afectate în baza unei decizii anuale constituie o problemă. Pentru că, de fapt, este o descărcare de gestiune pentru un anume an, nu pentru toată perioada. Raportorul dorește să intervină. Vin Van de Camp. Eh, da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uitasem să menționez un lucru Într-adevăr, în ceea ce privește descărcarea pentru comisie, am primit amendamente de la domnul Telicca, de la ALDE, de la domnul Caputo, de la SND și de la domnul Dalunde, de la Verzi. Și amendamentul doamnei Arnautu. Domnul Prost marchează cu plus aceste amendamente dar cu excepția amendamentului 8 al doamnei Arnautu, care primește un aviz negativ. Iar la final uh, sugerează un vot pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Vim Van de Camp. Vă amintesc că uh, votul va avea loc mâine, începând cu ora 9. Deci, acum Domnule Leontini, doriți să mai interveniți? Nu? Foarte bine. Deci, repet, votul are loc mâine. No, se pare că, de fapt, uh, votul uh, va începe la ora 10. Iar acum uh, Cheiem aici ședința publică. Ea va continua cu ușile închise pentru uh, un feedback în legătură cu uh, întâlnirea de uh, coordonare. Aici uh, încetăm transmisia pe internet cei care uh, nu sunt îndreptățiți să participe sunt rugați să părăsească sala. Deci, vă mulțumesc dacă